dear colleagues, may we start... Dragi colegi, putem să începem ședința noastră. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă informez că punctul 15 va fi preluat înainte de 14 și 20 după 17 și 18 care vor fi analizate uh, la oaltă. Obiecții? față de această modificare? Se pare că nu. Și atunci ordinea de zi este adoptată. Nu am comunicări din partea președintelui la punctul 2 și adoptarea proceselor verbale ale ședințelor 20-21 noiembrie. Dacă nu sunt obiecții care să fie uh, înregistrate până la sfârșitul ședinței, atunci procesele verbale ale ședințelor din 20-21 noiembrie 2017 vor fi considerate drept adoptate. Și acum trecem la punctul 4 și anume primul nostru vot. Să sperăm că Ați introdus deja cartelele în, mașinele, mașini, în uh, consolele de vot. Începem cu raportul Sayer. So, amendment number seven has been... Amendamentul 7 a fost retras. Amendamentele 1 și 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotriva, abțineri. Aș prefera să verificăm pentru a vedea care este majoritatea. Verificăm amendamentul 10. Maybe one more? Mr. Anderson? Domnul Anderson. There are two SIRE reports. Dar să știți că sunt două rapoarte SIRE pe care îl votăm acum. Sorry, 2016 039 Votăm 216 bară 0399. Mulțumesc, spune domnul Anderson this one. It's this one with number. Uh, is that okay that we are missing? E lipsește o persoană la vot. Eu uh, votăm așa sau? Bun, s-a încheiat votul. Și se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 și 12 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 3 și 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Poate verificăm electronic. Haideți să verificăm electronic 18. S-a închis votul și se respinge. Îmi pare rău. Apoi, amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva. Trebuie să verificăm și acest vot. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și proiectul de raport, vot electronic, S-a închis votul și se adoptă. Și acum votul referitor la decizia pentru a lansa negocierile împreună cu Consiliul, vot electronic de asemenea. S-a închis votul și se adoptă. Trebuie doar să spun că sunt mai multe uh, cartele de vot introduse în consolă decât oameni care votează, ca să știți. Bun, acum trecem la următorul raport, Saer. Vreau să-l felicit pe domnul Saer pentru primul raport și acum trecem la cel de-al doilea raport, Saer, cel care e mai uh, lung. Și începem cu amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și iată că ajungem direct la amendamentul 94, pagina 14. 14. This was not really ecological, but N-a fost foarte ecologic, dar... Ați ajuns, da? La amendamentul 94. L-a găsit toată lumea. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și iată că ajungem direct la amendamentul 177, pagina 25. Which is page 25. Okay, I see that for, for some it is 23 only. Și se pare că pentru unii e doar la pagina 23. Deci amendamentul 177. Cine este pentru? Against. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. o doi și 595 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și iată că ajungem direct la amendamentul 388, la pagina 51, în anumite cazuri.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 și se adoptă. Amendamentul 389 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 390 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 391 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 392 și 393 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum proiectul de raport, vot electronic. S-a închis votul și se adoptă și votăm acum decizia pentru a lansa negocieri cu Consiliul, vot electronic. S-a închis votul și se adoptă de asemenea felicitări domnului Saer. Now, this was a warm up. Aceasta a fost doar încălzirea. Trecem la raportul Hautala, anumite aspecte legate de contractele pentru vânzarea de bunuri. Amendamentul 41 va fi primul. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vreau să verificăm electronic. Da, s-a închis votul. Se respinge. 2, 1, 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă. A, putem să verificăm. Verificăm. S-a închis votul. și se respinge. Unu, unu, cinci. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune respins, dar haideți să verificăm, vă rog. Se adoptă. Trecem atunci la 119. Cine pentru? 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. one, yes, 122 in favor. 122 pentru, împotrivă. Putem să verificăm, vă rog. Se adoptă 2, 4, 5 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 1, 2, 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Cine pentru? Împotrivă. Domnul Fos? Mă întrebam Aici, pe lista, noata, pe lista noastră de vot, scrie că devine caduc dacă se adoptă compromisul întâi. A, nu a fost, îmi cer scuze. Nu am spus nimic. Încă o dată, vă rog, 126, cine e pentru? Împotrivă? Vreau să verificăm, vă rog. Se respinge. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare. Se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 Da, 136 In my notes I have that I, uh, after compromise 3 După compromisul 3, dacă e adoptat, la mine scrie că trecem la 136, da? Bun, 136 din nou. Cine pentru? Împotrivă. Aș dori să verificăm, vă rog. Se respinge. 251, pe, 251 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm, sigur, verificăm la 251. Se respinge. Aceeași majoritate. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 5, 3, 153. Cine pentru? Împotrivă, Vreau să verificăm, vă rog, la 153. Se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri. Vreau să verificăm, vă rog. Se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare. La acesta, bine, 21 dacă doriți. Părea destul de clar din, de, din perspectiva mea. Da. 7 la 17 și se respinge. 153 pentru... Nu își cere scuze președintele, 156 pentru, împotrivă, abțineri. Aș spune că se adoptă, dar aș vrea să verificăm, vă rog. Yes, close it. Yes, adopted. Se adoptă. 157, nu 155, spune președintele pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158, pentru, împotrivă, putem să verificăm, vă rog. se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 160 pentru, împotrivă, nu știu. Trebuie să verificăm. Se respinge. Trecem la 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 28 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 170 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 171 îmi cer scuze, nu, 171 pentru împotrivă, Putem verificăm la, să verificăm la 171. Se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, devine caduc? Greșeala mea atunci. Atunci trecem la 176. Cine pentru? Împotrivă? Putem verifica? se respinge. 177 devine caduc. 178 pentru împotrivă abțineri se adoptă 179 pentru împotrivă abțineri se adopte compromisul 7 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm compromisul 8 atunci. Se respinge. Douăzeci și trei pentru împotrivă, abțineri se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, putem verifica la 207, vă rog. It has been rejected. Se respinge. 212 in favor. 202 pentru. 212 uh, pentru, împotrivă. Cineva s-a pierdut. Putem uh, repeta votul pentru 212. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă. Putem verifica votul la 45. Se adoptă. 215 pentru împotrivă abțineri se respinge. 47 devine caduc 217 pentru împotrivă abțineri se respinge 49 pentru împotrivă verificăm on 49. Verificăm votul amendamentului 49. And it has been adopted. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 218 pentru. Nu, devine caduc. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 devine caduc, 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 222 pentru împotriva abțineri se respinge. 57 devine caduc. Amendamentul 2 pentru împotrivă două părți. prima parte, fără cuvintele cât se poate de mult, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se adoptă a doua parte. cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru Nu, mă scuzați, 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Șaizeci și patru pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 a fost votat. A fost adoptat. Deci trecem la 65. Because of 251, which was not adopted. 251. 251 nu a fost adoptat. Atunci, uh, amendamentul 67 devine caduc. Amendamentul 251 nu a fost adoptat. Article 3, paragraph... Articolul 3, aliniatul 1, amendamentul 251 nu a fost adoptat și din acest motiv amendamentul 67 devine caduc. So we are at 65. In... Deci suntem la 65. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 227. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 230 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 74 pentru, împotrivă, putem verifica amendamentul 74, It has been adopted. Se adoptă. unu pentru, împotriva abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, verificăm votul la 77. Yes. Rejected. Se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 233 pentru, împotrivă. Verificăm votul pentru 233. rejected. Se respinge 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 234 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm votul amendamentului 235. Rejected. 84 uh, in favor. Se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 in favor. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 236 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87 pentru, împotrivă, Verificăm. Cred că se respinge, dar nu sunt sigur. Deci, vot de verificare al amendamentului 87. Rejected. Se respinge, da. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 237 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Ninety, ninety one? Yes. 91. 91 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 92 pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm. Yes. Rejected. Să respingem. 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 238 pentru, împotriva abțineri se respinge. Douăste treizeci și nouă pentru, împotrivă. Sunteți pierduți, nu? Atunci uh, vot de verificare pentru amendamentul 239 pentru că nu văd destule mâini ridicate. A fost respins. Amendamentul 6 devine uh, caduc. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că se respinge, dar verificăm. Se respinge. O sută unu pentru împotrivă abțineri se respinge 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. O sută cinci pentru împotrivă, abțineri, se respinge. ...240 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. nouă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, verificăm 112. Oh, this has been adopted. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 242 pentru, împotriva țineri se respinge, 114 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, vă rog, votul amendamentului 114. 114, am spus. A, nu, mă scuzați, 113. Se adoptă. Draft opinion as a whole Acum votăm uh, întregul proiect de aviz, vot electronic. and it has been rejected. Se respinge. So now I cannot say congratulations. Nu pot să spun felicitări domnule Sayer. Oh, to Mrs. Sorry, to Mrs. Hautala. Nu, pardon, felicitări doamnă Hautala, nu pot să spun, îmi pare rău. Now we are și votăm acum avizul meu. That's the discharge. E vorba despre Doamna Gebhardt, vă rog. Uh, sorry, um, uh, wir haben, uh, uh, ich wollte hier ganz... Îmi cer scuze, am vrut să spun clar de ce, aceast, de ce grupul meu politic a votat împotriva acestui aviz. Uh, și anume pentru că textul final, așa cum a fost el convenit, este un text care foarte multe drepturi ale consumatorilor în anumite state membre, în Franția, în Portugalia, în Regatul Unit, poate să ne mai pasă, pese că nu vom, vor mai fi în Uniune, dar și din estul Uniunii, toate aceste drepturi ale consumatorului sunt slăbite și nu putem să fim de acord cu așa ceva. Le sunt negate drepturi prin dreptul european și e o rușine ceea ce s-a întâmplat. De aceea eu mă bucur că raportul în ansamblul său a fost refuzat. Și o întrebare pe care o am pentru dumneavoastră, domnule președinte. Ne aflăm sub procedura la articolului 50, 40, 54. Ce se întâmplă? Pentru că nu avem un aviz de dat pentru Comisia competentă pe fond, de ce, deși ne aflăm sub articolul 54, ce se întâmplă, de ce această procedură? Mrs. Hautala? Doamna Hautala, da, mulțumesc foarte mult. Împărtășesc mare parte din argumentele uh, explicate de socialiști și democrați imediat după vot pentru a respinge avizul la care am fost eu uh, raportor, dar Trebuie să spun de asemenea că sunt de părere că noi, ca și comisie, din, de, din ce în ce mai multe uh, situații, am ajuns în, în, în uh, cazuri, în um, situații în care nu avem o majoritate și asta depinde foarte mult de cine este sau nu este prezent în sală. Văd, mă uit în sală și, nu văd, și văd că nu toată lumea este reprezentată. Evident, e o pierdere și o înfrângere pentru raportor, însă sunt și foarte curioasă uh, să știu ce spune uh, articolul 54 pentru această procedură. Vom mai avea eventual alte deliberări, alte discuții? Regulile de procedură nu spun nimic pe această temă. Deci, ne aflăm într-o situație ca și cum nu am da un aviz, ceea ce uh, ar însemna că e ca și cum n-am fi cerut articolul 54. Și atât. Bun. Acum ne întoarcem la vot. Raportul meu referitor la descărcarea de gestiune, bugetul pentru Curtea de Justiție. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge? Amendamentul 2. Pentru? Împotriva? Putem verifica amendamentul 2, vă rog? Adopted. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Putem verifica? 3, vă rog. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6, amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, putem verifica amendamentul 9. Hmm? Adopted. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, putem verifica 11. Yes. Rejected. Se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 19 pentru, împotriva, abțineri, Putem verifica 19. Se adoptă 20 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 21 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 27 pentru, împotrivă, putem verifica 27, vă rog. Se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum avizul ca atare, vot electronic. Se adoptă. Deci, mă felicit eu pe mine însumi. Și un ultim vot referitor la raportul domnului Vos, temeiul juridic. Putem ridica prin, vota prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Nu, am făcut o greșeală, mă iertați, spune domnul președinte. Trebuie să votăm electronic. Yes. Adopted. Se adoptă. Felicitări domnului Vos. That's the end of the voting. Și iată că am încheiat astfel votarea. Here? Now we are going to continue at 11 o'clock. Și reluăm la ora 11 împreună cu Comisia AFCO, o ședință comună Aș ruga să mai așteptați cele două-trei minute care au mai rămas până la începerea acelei ședințe.